Ok, <clears throat> dear colleagues. Dragi colegi, haideți să începem. Mai întâi, aici în dreapta mea, este un coleg, să nu spunem nou, un coleg vechi, dar într-o funcție nouă. Îi urez bun venit lui Mati, noul șef de unitate la Comisia IMTA. Bine ați venit, numai bine și mult succes în noua funcție. Mai întâi trebuie să vă transmit salutări din partea doamnei Arancea González, care ar fi trebuit să participe la dezbaterea de azi, dar, din păcate, um, a întârziat avionul și nu a putut veni la timp. Astăzi continuăm discuția în legătură cu legăturile dintre egalitatea de gen și acordurile comerciale ale UE. Am avut uh, o audiere publică în legătură cu acest subiect în mai și acum este o plăcere să-l am alături de mine, la stânga mea, pe copreședintele uh, acestei ședințe, vicepreședinte al Comisiei FAM, domnul Pimentel Lopez. Am avut discuții foarte interesante pe acest subiect. S-au uh, pus uh, multe probleme Importantă legate de acest subiect și acum dorim să aprofundăm discuția pentru a introduce subiectul. Vom avea mai întâi o intervenție a coraportorilor, doamnele Forența și Bjork, doamna Forența de la INTA și doamna Bjork de la FAM au fiecare câte șase minute la dispoziție. Și apoi dăm cuvântul celorlalți colegi care doresc să participe la dezbatere și comisiei. Și apoi vom încheia um, această dezbatere. Deci are cuvântul mai întâi copreședintele ședinței de azi, domnul Lopez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi uh, doar o scurtă observație. Le salut pe cele două coraportoare. Știm că abordarea în Parlamentul European uh, poate fi diferită în legătură cu uh, politicile comerciale ale Uniunii Europene. De exemplu, am avut discuții multe și complicate în legătură cu tratatul TTIP în uh, sectoare cum ar fi cel al uh, confecțiilor, dar și altele. Am avut uh, discuții interesante, nu doar la nivel de comisii specializate, Um, rolul femeilor este important în aceste sectoare, dar ele trebuie să facă față unor discriminări în accesul la locurile de muncă, la piața muncii și se confruntă cu probleme de ordin social. De aceea discuția de azi este cu atât mai importantă și recomandările în urma acestei discuții um, vor fi foarte pertinente. Dau acum cuvântul celor două coraportoare, mai întâi doamnei Eleonora Forența, șase minute. Eh, jag eh, börjar som jämställdhetsutskottets eh, föredragande, om det är okej okay, för ordförandena. Voi la cuvântul eu mai întâi în numele Comisiei FAM, dacă sunteți de acord. Atunci când am avut inițiativa acestui raport, ne era foarte clar că este important ca politicile comerciale la nivel european să aibă o perspectivă de gen, pe feministă sau de calitate. Dacă doriți, nu putem să lăsăm lucrurile să meargă de la sine. Și noi la Comisia FAM ne bucurăm că INTA dorește să coopereze cu noi uh, pe acest subiect și este o plăcere pentru mine să colaborez cu colega Eleonora Forența. Așa cum a spus domnul președinte, pe 11 mai a avut loc o audiere la care au participat experți la diverse uh, institute și din reprezentanțe societății civile și trebuie să remarcăm faptul că politica comercială este și mai importantă acum decât uh, mai de mult pe vremea tratatului de la Lisabona, atunci când politicile comerciale nu mai trebuie um, acum politicile comerciale trebuie abordate atât la nivel european cât și la nivel național. Obiectivele acordurilor comerciale nu sunt doar uh, um, scăderea taxelor vamale, ci și standardele și reglementările și vedem acest lucru în acordul cu Canada, cu Statele Unite și așa mai departe. Deci, cred că este important să ne dăm seama că acordurile comerciale nu mai sunt, dacă au fost vreodată, doar slogane. Mâine Comisia organizează o conferință care se numește uh, Femeile în comerț și trades. Dar aspectele legate de drepturile omului până acum uh, au fost uh, mai mult vorbe goale și este clar că trebuie să existe mult mai multă ambiție legate de aceste elemente și trebuie să se facă mult mai multe dacă dorim să promovăm egalitatea, drepturile omului și aspectele sociale în aceste acorduri comerciale. Sunt provocări pe care nu le vom rezolva doar cu slogane. Dacă analizăm elementele pe care dorim uh, să uh, le promovăm. Femeile uh, au inițiative, um, uh, sunt femei de afaceri, sunt uh, antreprenori, dar uh, sunt de multe ori pur și simplu angajate și trebuie să ținem cont de toate aspectele legate de condiția femeilor în locurile de muncă, fie că lucrează în sectorul public, fie că lucrează în cel privat, în uh, servicii și așa mai departe, pentru că impactul asupra comerțului este diferit uh, um, dacă acesta are loc o țară industrializată sau o țară în curs de dezvoltare. Punctul de plecare este că um, comerțul nu este uh, ceva natural, o lege a naturii. Este o politică și depinde de viziuni, de obiective sau de idei legate de modul în care funcționează aceste acorduri comerciale. Noi considerăm că politica comercială, ca orice altă politică, trebuie să participe la protecția mediului, la siguranța medicamentelor, la promovarea justiției sociale și a egalității. Politica comercială trebuie să participe și ea la atingerea obiectivelor noastre. Și noi, Comisia FAM, dorim să punem accentul pe obiectivul 5 din obiectivele de dezvoltare durabilă, Documentul nostru de lucru subliniază faptul că trebuie să um, luăm exemple care există din studii privind uh, efectele mainstreamingului de gen asupra comerțului, uh, pentru că unele state din Sud au folosit uh, Uh, munca femeilor uh, cu salarii foarte mici. Uh, deci există consecințe asupra unor întregi țări care în loc să se concentrează pe inovații au scăpat folosind munca femeilor pe salarii mici. Nu este genul de comportamente pe care dorim să le încurajăm prin politica noastră comercială. Dar experții ne-au spus și am inclus în documentul nostru de lucru faptul că trebuie să ținem cont de toate aspectele legate de gen în comerț, fie că e vorba de ocupare, fie că e vorba de efectele asupra femeilor uh, ca, în calitate de consumatori, uh, accesul la servicii uh, universale, cum ar fi apa, educația și serviciile de sănătate. Experții cu care am discutat acum o lună au subliniat faptul că trebuie să fim foarte atenți la consecințele privatizării, mai ales când vine vorba de servicii universale, cum ar fi furnizarea de apă, dar și alte aspecte din, um, legate de achiziții, de exemplu, în sectorul public. Uh, femeile nu trebuie să ocupe doar locurile de muncă de cea mai proastă calitate și cel mai prost plătite, pentru că astfel uh, nu se încurajează emanciparea lor. E cam de vreme să facem recomandări, pentru că deocamdată avem doar un document de lucru, așa că vă vom asculta cu atenție uh, pe toți, pe raportorii din urmă și vom vedea cum va progresa uh, reflexia noastră. Dar este clar că de la cuvinte la fapte rămân multe de făcut, trebuie să evaluăm, să um, studiem evaluările, să uh, vedem cum pot funcționa drepturile femeilor în, în calitate de actori în politica comercială și să vedem cum evoluează situațiile după intrarea în vigoare a, a relațiilor comerciale și trebuie să vedem cum se respectă standardele OMC în sectoarele preponderent feminine. Trebuie să facem o legătură cu obiectivele de dezvoltare durabilă, să vedem cum putem proteja sectorul public și să vedem cum ajutorul pentru comerț are, aspecte, are consecințe pozitive asupra egalității și drepturilor femeilor. Trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și acestea trebuie să funcționeze funcționeze coordonat. Știu că la Comisia pentru Comerț Internațional ați discutat și dumneavoastră, cum am făcut-o și noi, eh, despre um, legiferarea obligatorie în acest eh, domeniu și mă voi opri aici pentru că trebuie să ia cuvântul și colega mea, doamna Forența, și apoi raportul din umbră. Vă rugăm pe toți să contribuiți la dezbatere. Politica comercială, așa cum am spus, nu este o lege a naturii nu există efecte automate sau consecințe automate. Comerțul liberalizat nu poate fi bun pentru toată lumea în mod automat. Trebuie să luăm lucrurile mult mai serios și nu trebuie să ne limităm la vorbe goale. Aș dori ca Comisia să se concentreze mult mai mult pe aceste obiective și mă bucur că colega mea, Rola Ferența, este alături de noi și dacă am, ar fi o reportare doar de la FAM, lucrurile nu ar fi văzute în ansamblul lor. De aceea e un lucru bun că este o reportare și de la INTA. DigiTrade a abordat lucrurile dintr-o perspectivă, dar este important să avem abordări diferite cu participarea diferitelor comisii. Deci mă bucur că voi colabora cu Comisia INTA cu Comisia și cu toți cei interesați de subiect. Mulțumesc! Leonora Forenza. Grație. Mulțumesc. Eu voi prezenta foarte pe scurt subiectul, ținând cont și cele spuse de colega Bjork. Bineînțeles, uh, trebuie să uităm că ne aflăm încă într-o fază incipientă a activității noastre. Permiteți-mi să spun încă de la început că pentru mine este o plăcere și o onoare să colaborez cu colega Viorg, cu care trebuie să spun că avem uh, puncte de vedere foarte similare, abordăm lucrurile din perspective similare când vine vorba de reinterpretarea politicii comerciale a Uniunii Europene din perspectiva de gen, care este, după părerea noastră, fundamentală. Și colega Bjork și cu mine considerăm că este uh, de necrezut faptul că cele două raportoare au fost uh, implicate atât de târziu au fost invitate atât de târziu de comisie la uh, evenimentul organizat pe această temă și um, în legătură cu conținutul documentului de lucru, vi voi, vi voi prezenta din perspectiva Comisiei INTA. Pornesc de la următoarea premisă. Politicile comerciale au fost considerate neutre din punct de vedere de gen de Organizația Mondială a Comerțului, dar este evident că nu e așa. liberalizarea piețelor mondiale nu uh, sunt uh, uh, în egală măsură în avantajul femeilor și bărbaților. Este o greșeală să se consideră că e așa, pentru că politica comercială are un impact diferit asupra femeilor și asupra bărbaților din cauza disparităților structurale de gen, când vine vorba de accesul la educație, la accesul la servicii, la resurse, dar și diferențele de venit poziția de consumatoare, consumatori uh, și uh, rolul în procesul de decizie. De încă de la începutul acestui mandat, alături de colegele din grupul uh, pentru mainstreamingul de gen din comisie, am continu, Am încurajat studii, cum ar fi cel al lui Marția Fontana sau al Ninei Vilup, care ne-a Uh, permis să etichetăm această abordare nu ca fiind gender neutral, ci ca gender blind. Deci, politicile europene au ignorat efectele acestor politici asupra uh, vieții femeilor, bărbaților sau asupra vieții persoanelor LGBT și am considerat că această perspectivă gender blind este o problemă politică care trebuie depășită pentru a avea uh, o abordare gender sensitive. Pe baza acestor studii, și în urma analizării datelor deja disponibile um, am bazat și raportul uh, de care m-am ocupat în numele uh, Comisiei INTA în legătură cu evaluarea recomandărilor Parlamentului uh, privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor din 2010. Deci avem o abordare comună cu colega Bjork și dorim să repetăm și prin acest raport că drepturile femeilor și uh, drepturile persoanelor LGBT fac, reprezintă o parte integrantă a drepturilor omului și trebuie să reprezinte baza pe care construim acordurile comerciale. Nu trebuie să fie considerate doar bariere tarifare sau chiar piedici în calarea comerțului uh, liber. Deci, în tratatele comerciale trebuie să facem în așa fel încât nu doar drepturile omului să fie promovate și protejate de clauze obligatorii și considerăm că drepturile femeilor, ca drepturile omului, trebuie să fie și ele nu doar afirmate, ci să devină obligații în cadrul politicii comerciale. Deci, Cred că va trebui să ținem cont de anumite elemente um, de la care nu se poate deroga, de exemplu că între obiectivele de dezvoltare durabilă din Agenda 2030 al ONU avem la punctul 5 egalitatea de gen, care este un element esențial chiar dacă datele ne arată că suntem încă foarte departe de atingerea acestui obiectiv. Dar un lucru foarte interesant este că obiectivul 5 este considerat un obiectiv transversal pentru toate celelalte 17 obiective și aceasta este abordarea pe care dorem să o păstrăm și în uh, munca noastră la acest raport. Dorem să repetim și faptul că acordurile comerciale de, noi, uh, uh, de nouă generație, cum ar fi TTIP sau CETA sau TISA, dar și acorduri cum ar fi cel cu Japonia sau revizuirea acordurilor comerciale, cum ar fi cel cu Chile, au un impact diferențiat asupra pieței uh, muncii, uh, fie că e vorba de femei sau de bărbați, dar și în ceea ce privește accesul la servicii. Știm foarte bine că acestea nu sunt sectoare neutre din punctul de vedere al genului. Așa cum spunea colega Bjork, avem mai multă nevoie de o intensificare a evaluărilor de impact ex ante și ex post. Și considerăm că de asemenea, trebuie să se prevadă o evaluare și o monitorizare aprofundată, sistematică și obligatorie. Consumul și accesul la serviciile sociale care se regăsesc în, uh, în acordurile de ultima generație trebuie să beneficieze de o lectură de gen. Deci, uh, eliminarea barierelor în care investițiilor uh, prin reglementări riscă să ducă la ormonizare spre nivelul minim al dreptului muncii și în privatizarea serviciilor publice și serviciilor sociale, cu un impact negativ asupra parității de gen. Uniunea Europeană are acorduri comerciale nu doar cu țări deja dezvoltate economic, ci și cu țări în curs de dezvoltare în acestea, primatizarea unor servicii și bune comune, cum ar fi apa, este încă o problemă legată de cea comercială, cum ar fi accesul la serviciile de aprovizionare cu apă sau educație, dar și servicii de sănătate. Nu putem să ne facem că nu vedem ce se întâmplă atunci când um, după uh, Uh, ajungerea lui Trump la putere, finanțarea sănătății sexuale și reproductive se află într-o situație de risc. Pentru că se riscă să se piardă politicile de apărare a unei politici fundamentale, uh, și anume acela autodeterminării femeilor. Și dorim să repetăm acest lucru cu atât mai mult în momentul în care negocierile cu Statele Unite și probabil, probabil la redeschiderea negocierilor TTIP-ului uh, par să, identifice, să permită identificarea din nou unui partener comercial uh, al Uniunii Europene în Statele Unite. Avem în continuare o abordare foarte critică la adresa TTIP-ului. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să apere drepturile persoanelor și Uh, să uh, fac în așa fel încât uh, drepturile să fie adaptate. Persoanele LGBTI sunt cu atât mai vulnerabile. Prevenția și tratamentele pentru persoanele um, HIV pozitive sunt foarte importante pentru noi. Trebuie să ne asigurăm că drepturile omului diferențiate pe gen sunt în centrul politicilor generale ale Uniunii Europene, mai ales în uh, centrul politicilor comerciale. Avem nevoie de echipe de negocieri capabile să înțeleagă tematica egalității de gen și să introducă în mod eficient în negocieri trebuie să cerem ca în acordurile comerciale, mai ales în capitolele care privesc dezvoltarea durabilă, uh, și în acordurile GSP și GSP Plus ale Uniunii să se aplice obligatoriu standardele fundamentale privind munca ale Organizației Internaționale a Muncii și uh, din agenda pentru locuri de muncă demne. Trebuie să ne asigurăm că nu vor avea loc noi discriminări pe baza sexului sau în ceea ce privește regimul de salarizare și trebuie să ne asigurăm că angajamentele internaționale pentru protecția mediului și aplicarea reguloasă a angajamentelor din convențiile pentru mediu să fie prioritare. Am încercat împreună cu colega Bjork să includem toate aceste elemente în documentul nostru de lucru. Închei semnalând faptul că relația cu actorii interesați și cu Comisia Europeană este foarte importantă și sper că și de aici încolo vom putea colabora bine cu actorii interesați, cu raportul din umbră și toți, toate persoanele implicate în finalizarea acestui document de lucru și sper că vom obține un rezultat important și vom reuși să schimbăm abordarea politicii comerciale a Uniunii Europene. Obrigado uh, às duas relatoras pelas intervenções uh, iniciais. Passaríamos agora uh, à discussão com os membros presentes, dando naturalmente, em primeiro lugar, a palavra. Aș dori să mulțumesc raportoarelor și acum o să dau cuvântul raportoarelor din umbră. O să începem cu raportoarea din partea PP-ului, doamna Saifi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor două coraportare, doamna Forența și uh, doamna Bjork, pentru documentul pe care îl prezintă astăzi. Egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și politica comercială europeană trebuie să participe la apărarea acestei valori. Egalitate om femme în de economie și de comerț. În materie de economie și comerț este inevitabil să vorbim despre aceste probleme. 40% din IMM-uri sunt de deținute de femei. Iată o cifră care arată faptul că este important să ținem cont de strategia de gen în strategia comercială. Așa după cum apare și în documentul de lucru, regret că strategia comerț pentru toți nu integrează și dimensiunea egalității dintre bărbați și femei, dar sper că la revizuirea la mijlocul perioadei acest lucru să fie remediat. Totodată, urmăresc cu atenție problema integrării dimensiunii de gen în negocierea acordului UE-Chile și poate Comisia ne poate oferi mai multe informații în această privință. Cu referire la serviciile publice care apar în documentul de lucru, vreau să spun că mesajul nostru a fost clar întotdeauna. Este vorba despre o linie roșie aici serviciile și bunurile publice trebuie excluse din orice negociere comercială. Și, în fine, cred că e nevoie de un maxim de transparență în toate discuțiile comerciale și să includem toți partenerii vizați. Uniunea Europeană poate avea un rol motor în plan internațional în ce privește aceste chestiuni. Mulțumesc și vreau să vă spun că o să vorbesc și în numele doamnei Matera, care nu poate să fie prezentă astăzi. Muito obrigado pela breve intervenção. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați fost atât de succintă. Și acum, doamna Imaculada Rodriguez Pinedo, în numele grupului SID. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi și, și mie să mulțumesc celor două coraportare, doamnei Ghior și domnei Florența. Mi se pare că acest raport este un important pas înainte și este un uh, document de calitate. Sunt cu totul de acord cu obiectivul principal al acestui raport și anume ca politica comercială să garanteze și atingerea obiectivelor pe care le avem când vine vorba de egalitatea de gen. Până când va fi prezentat acest raport, Cred că avem posibilitatea să discutăm despre cum putem să atingem acest obiectiv. Cum vom putea să depășim această viziune conform căreia schimburile comerciale ar fi uh, neutre din punctul de vedere al genului. Trebuie să vedem ce structură trebuie să dăm acordurilor de liber schimb pentru că acestea să contribuie la depășirea inegalității între sexe. Pentru acest lucru avem nevoie de evaluarea impactului, de o înțelegere foarte bună a situației din diferite țări, când vine vorba de ocupare și diferențele din punct de vedere al ocupării între uh, femei și bărbați. Este un subiect care este amintit în acest raport, însă asupra căruia cred că ar trebui să insistăm mai mult. Pentru acest lucru, însă am avea nevoie de informații Um, pentru fiecare uh, sex în parte când vine vorba de situația ocupării. Un acord de liber schimb ar trebui să fie monitorizat pe parcursul implementării acesteia și după ce acesta se încheie și cred că Trebuie să găsim posibilitatea de a introduce un capitol dedicat uh, dimensiunii de gen în toate acordurile de liber schimb și nu doar uh, enumerarea unor obiective cu caracter general, ci listarea unor uh, obiective specifice. Însă, pentru acest lucru, după cum am spus, trebuie să știm care este situația în statele cu care urmează să semnăm acordul de liber, liber schimb. Nu ar trebui să uităm că politicile comerciale nu pot înlocui politicile statelor uh, membre ale Uniunii Europene când vine vorba de promovarea egalității de gen. Însă, cred că putem să mergem și mai departe, și anume, experții pe problemele de egalitate de gen ar trebui să participe la negocierea acordurilor de liber schimb pentru că altfel, dacă nu vom dispune de expertiza acestor oameni care înțeleg această problemă, nu vom reuși să depășim uh, problemele cu care ne confruntăm acum. Și capitolele, capitolul de gen din acordul de liber schimb trebuie să fie uh, plină de măsuri concrete. Din acest punct de vedere, cred că acordul cu Chile este un bun punct de plecare Chile a semnat acordul de liber schimb uh, care încheiau pentru prima dată asemenea capitole, acordul de liber schimb încheiate cu Uruguay și Canada. În Uruguay, uh, guvernul este de stânga, în Canada, guvernul este liberal și ambele guverne au fost de acord că un capitol dedicat dimensiunii de gen trebuie să facă parte din uh, un acord de liber schimb și nu este vorba de o abordare ideologică, ci de respectarea drepturilor omului. Și pe măsură ce actualizăm și modernizăm acordul de liber schimb cu Chile, subiect de care mă ocup și eu, cred că putem să facem mai mult și din uh, perspectiva noastră. Președintele Chile este un bun interlocutor ei sunt uh, sigur că este de partea noastră din acest punct de vedere și cred că acordul cu liber schimb cu Chile va putea deveni un model de urmat uh, în, uh, în viitor. Și când discutăm despre acordurile de liber schimb care să fie în beneficiul tuturor, trebuie să ne asigurăm că ele sunt în beneficiul, în primul rând, al femeilor. Mai avem multe lucruri de făcut pentru a ajunge la această situație. Cred că toate raportoarele din umbră sunt uh, angajate pentru atingerea acestui obiectiv. Drept urmare, sunt uh, sigur, sigură că vom avea o atmosferă de lucru foarte bună care ne va permite să obținem un raport final bun care va fi util pentru a transforma în, real, în uh, realitate egalitatea de gen peste tot în lume. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Rodriguez Pinero. Mai dorește altcineva să ia cuvântul, să participe la această dezbatere? Doamna Saifi. Uh, da, mulțumesc. După cum spuneam, vreau să intervin și numele doamnei Matera, care se scuză din cauza că nu poate fi prezentă astăzi aici alături de noi, dar mi-a transmis uh, mie intervenția ei uh, în calitate de reprezentant al PP-ului. Doamna Matera consideră că în schimburile comerciale și încheierea de acorduri comerciale avem uh, ocazia de a stimula economia și de a îmbunătăți soarta femeilor care lucrează în sectorul comercial. Acest uh, sector a permis o evoluție a relațiilor între bărbați și femei în contextul mondializării, însă uh, este o evoluție pe care trebuie să vedem în legătură cu combaterea discriminării și cu accesul egal pe piața muncii. E nevoie de programe specifice, ad hoc, pentru a îmbunătăți accesul femeilor pe piețele de capital, la infrastructuri și inclusiv la credite bancare atunci când vor să-și înființeze propria afacere. În fine, doamna Matera mai insistă pe nevoia ca Uniunea Europeană să promoveze politici comerciale care să reducă decalajele socioeconomice datorate inegalității dintre bărbați și femei. Politicile trebuie să vegheze la protecția drepturilor femeilor în negocierea de acorduri comerciale și trebuie să aibă și prevederi prin care drepturile lucrătorilor includ și o protecție a femeilor împotriva discriminării. Această egalitate trebuie să fie centrală în toate politicile Uniunii Europene. Mulțumesc! Viu palavra, Beghin. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Beghin, la cum cuvântul. Eh, Signor președinte, colegi... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. doresc să mulțumesc celor două coraportoare pentru documentul de lucru pe care l-am citit cu atenție. Eu personal întotdeauna am criticat anumite impacte negative ale tratatelor comerciale asupra cetățenilor. Astăzi doresc să spun mai multe despre cetățenele, despre femeile din Europa și din lume. Statisticile din ultimii 10 ani arată că în anumite țări în curs de dezvoltare comerțul, volumul comerțului a crescut, dar a crescut și disparitățile economice și mai ales diferențele de gen. Acest lucru este inacceptabil din punct de vedere moral și nu respectă, practic, valorile promovate de tratatele europene, atât drepturile femeilor, articolul 8, uh, ci și coerența politicilor de dezvoltare, articolul 208, din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Tratatele de liber schimb trebuie să includă standarde pentru uh, paritatea de gen o mare parte dintre femeile și fetele din țările în curs de dezvoltare nu lucrează și implicarea lor în țesutul pozitiv le-ar permite emanciparea și ar, uh, ajuta, ar, um, ar permite să să crească mai mult economiile țărilor lor. Este o legătură strânsă între drepturile omului și drepturile femeilor în politicile comerciale, așa cum sublinează coraportoarele, care pot avea impact negativ în Europa și în străinătate. De exemplu, multinaționalele pot să ne atace legile și dispozițiile tratatelor în ceea ce privește liberalizarea serviciilor, pentru că atacă statul social și afectează mm, membrii cei mai vulnerabili ai societății și de multe ori acestea sunt femeile. În încheiere fac o sugestie celor două cu o raportare. Cred că s-ar putea spune mai multe cuvinte în legătură cu impactul politicii comerciale asupra femeilor aici în Europa și mai ales în legătură cu contribuția femeilor europene la un comerț mai just și mai inclusiv. O idee interesantă ar putea fi creșterea cooperării și parteneriatelor între femeile întreprinzătoare din Europa și din afara Europei pentru că femeile întreprinzătoare sunt o mare rezervă de energie. Reprezintă o mare rezervă de energie. Deci iată ce aș dori eu. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Bilbao are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să mulțumesc uh, coraportoarelor și raportorilor din umbră pentru activitatea lor pe acest uh, raport. Grupul meu politic este de acord cu ideea acestui raport. Acord, uh, acordul de, acordurile de liber schimb sunt importante pentru promovarea dezvoltării economice și suntem convinși de asemenea că noua generație de acorduri uh, comerciale ar trebui să țină seama de drepturile omului, ar trebui să includă un capitol dedicat dimensiunii de gen, să discute programe care să permită crearea de locuri de muncă și creșterea economică care să fie în beneficiul femeilor. Avem nevoie de asemenea și de evaluarea impactului a acordurilor încheiate cu state terțe. Este întotdeauna bine să dispunem de cifrele și datele statistice relevante, date statistice care ne demonstrează că aceste acorduri uh, promovează, susțin locurile de muncă de care se bucură femeile și prin intermediul acestor acorduri putem să garantăm o, un grad mai mare de egalitate, nu doar în Uniunea Europeană, dar și în statele cu care Uniunea Europeană semnează asemenea acorduri uh, de liber schimb. Nu cred că um, trebuie să ignorăm ce se întâmplă și în uh, Europa. În continuare, în Uniunea Europeană există uh, inegalități și trebuie să facem progrese și aici uh, acasă. Știu că situația poate fi diferită de la un stat la altul, însă dacă ne uităm la cifrele din datele statistice din Chile privind uh, ocuparea femeilor, uh, situația femeilor antreprenori din Chile, de exemplu, este mult mai bună decât situația femeilor antreprenori din Europa. Deci, uh, acest lucru ne demonstrează că cu toții mai trebuie să facem multe din acest punct de vedere. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Lange. Mulțumesc. Am încheiat uh, intervențiile membrilor comisiei. Permiteți-mi să dau cuvântul reprezentantului comisiei, Thomas Beat. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că ne-ați invitat să participăm la această dezbatere deosebit de interesantă ne bucură faptul că putem să ne aducem și noi contribuția. Vă aduc aminte că mâine, în contextul Forumului Internațional dedicat situației femeilor în contextul relațiilor comerciale, vom discuta de asemenea acest subiect. Am auzit foarte multe aspecte interesante pe care o să le amintesc. Intervenția mea concentrându-se în jurul la patru puncte. Ce știm astăzi, ce facem astăzi, ce nu facem astăzi și ce putem să facem mâine. Și permiteți-mi să încep cu un lucru auzit uh, în ultima intervenție, și anume că mai avem multe de învățat și mai avem multe de făcut și mai avem o cale lungă de bătut. Sunt uh, de acord. Nu știm prea multe lucruri astăzi, introducem uh, dimensiunea de gen în toate uh, procedurile în valoarea de impact, în valoarea de impact durabilă și în valorile ex post. Însă este o, este o provocare importantă, pentru că trebuie să mergem dincolo de nivelul întreprinderilor, trebuie să înțelegem care sunt relațiile de proprietate, cine sunt proprietarii anumitor întreprinderi, deci facem tot mai mult acest lucru și Doamna Rodriguez Pinero, pe bună dreptate, a cerut o diagnoză pre, uh, precisă care să ne permită să luăm uh, decizii informate pe viitor. În proiectul de raport se spune că, în mod evident, uh, comerțul nu este neutru din punctul de vedere al dimensiunii de gen. Pentru noi acest lucru nu este atât de evident. Uh, plecând de la dovezile concrete, însă ne dorim să învățăm mai multe și să vedem care sunt faptele înainte de a propune politici. Există propuneri politice în acest uh, moment, domnule președinte, deci ce facem dincolo de introducerea acestui subiect, uh, de ținerea um, cont de acest subiect în evaluările noastre. Ne uităm, de exemplu, la respectarea convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, Uh, nediscriminarea din punctul de vedere al remunerației remunerării femeilor și bărbaților. Acestea sunt și cerințe, de exemplu, pentru cei care beneficiază de uh, SGP+. Colaborăm de asemenea cu alte organizații internaționale pe norme care țin de dimensiunea de gen. Deci facem, avem câteva măsuri. Există însă lucruri pe care nu le facem acum în raport se face de mai multe ori trimitere la privatizări. Acordurile comerciale nu privatizează anumite sectoare. Din potrivă, în toate acordurile de liber schimb încheiate de Uniunea Europeană este inclusă o clauză care uh, permite statelor uh, partenere să pre, prevadă anumite uh, derogări când vine vorba de privatizarea anumitor sectoare. Deci nu impunem nimănui priva, privatizarea anumitor sectoare. Însă, am văzut că cele două raportare consideră că există posibilitatea să ne gândim la anumite măsuri specifice de acces la piață, la anumite piețe care să țină seama mai mult de dimensiunea de gen. Este un aspect interesant pe care am putea să-l Um, examinăm mai în detaliu. Anumiți experți, în audierea organizată în data de 11 mai, mai ne-au spus că există anumite sectoare, cum ar fi sectorul sănătății, mm, din care fac parte foarte multe femei, care ar putea să beneficieze, de exemplu, de o privatizare. Deci există potențial din acest punct de vedere, însă trebuie să înțelegem că acest lucru ar însemna deschiderea unor sectoare care în mod tradițional s-au bucurat de un caracter închis în uh, de de liber schimb de până acum. Astăzi, doamna Saifi, nu pot să vă confirm uh, rezultatele finale ale negoci- uh, negocierilor cu Chile. Este evident că putem să facem însă mai mult și o să încerc să evit anumite sloganuri, însă politica comercială își dorește să fie una deschisă, una cât mai inclusivă și este evident că trebuie să țină seama de dimensiunea de gen și prin uh, politicile comerciale. De exemplu, există posibilitatea de a include norme uh, legate de, de gen în acordurile comerciale și ultima remarcă, dacă îmi permiteți, o remarcă care poate fi discutată mai pe larg și în raportul dumneavoastră. Se referă la faptul că politice comerciale se referă și la proiectarea valorilor și standardelor noastre uh, în lume. Este dificil să promovezi un standard uh, în exterior dacă acesta nu există pe plan intern. Există anumite cereri de a nu uh, oferi contracte întreprinderilor care au consilii de administrație din care fac parte doar bărbați este atâta vreme cât acest lucru nu este o realitate în Europa, este foarte dificil să uh, îl promovăm în exterior. Deci ar fi important ca toate aceste măsuri să devină o realitate pe plan intern și să folosim uh, standardele existente pe plan intern pentru a le promova și în relațiile noastre externe. Deci este un punct important dacă dorim ca politicile comerciale să susțină și mai mult dimensiunea de gen. Și după cum am spus, o să avem ocazia să discutăm toate aceste aspecte și mâine la Forumul Internațional, ocazie cu care sper că ne vom întâlni cu cât mai mulți dintre voi. Mulțumesc și pentru a încheiat discuția, o să dau cuvântul din nou raportoarelor. Cred că va fi respectată uh, aceeași ordine. Da, Eleonora va avea apoi ultimul cuvânt, spune doamna Bjork. Mulțumesc raportorilor din umbră. Sunt convinsă că o să reușim să îmbunătățim acest raport, care acum este în stadiul unui document de lucru. Și o să ținem seama de toate intervențiile de astăzi care s-au referit la faptul că până acum acordurile comerciale nu ar fi fost suficiente și că ele ar trebui să fie îmbunătățite din punctul de vedere al egalității promovate. Avem nevoie de evaluări a impactului și sunt de acord cu mm, susținerea unor uh, propuneri cât mai concrete, care să poată fi preluate cât mai ușor de Comisia Europeană. Trebuie să înțelegem că acordurile de liber schimb internaționale au avut, niște, au avut un impact concret între uh, țările din nord și cele din sud. Dacă ne gândim la CETA și la TTIP, acestea au un caracter puțin particular și uh, femeile, trebuie, situația femeilor trebuie să fie înțeleasă din perspectiva uh, statutului lor de angajată și de antreprenoare, de exemplu. După cum a spus și reprezentatul comisiei, trebuie să examinăm uh, cu mare atenție uh, relațiile de proprietate a întreprinderilor în general și în momentul în care vom prezenta um, raportul în a doua jumătate a anului. Vă aduc aminte că în data de 22 iunie, între 11 și, între orele 11 și 13, vom avea o întâlnire la care sunteți uh, invitați să participați, desigur, raportorii din umbră, dar și reprezentanța unor părți interesate, cum ar fi Oxfam, UNU, Women și alte organizații care Sper că ne vor oferi informații care apoi să se regăsească în varianta finală a raportului. Mă bucură faptul că alături de noi în această după masă sunt și reprezentanții Comisiei. Însă, în declarația dumneavoastră, a spus că nu sunteți sigur că ar exista consecințe asupra dimensiunii de gen aduse de politica comercială. Mm, o să încerc să vă conving, să vă prezint argumentele în acest sens. Nu mă tem de, de acest uh, lucru și așa cum se întâmplă deseori în Parlamentul European, adoptăm uh, rap- um, rapoarte care duc lucrurile înainte, fie că este vorba de domeniul drepturilor femeilor, drepturile lucrătorilor și așa mai departe. Suntem uh, Uh, obișnuiți cu această atitudine și cu această abordare și să sperăm că în cele din urmă și Comisia va fi convinsă de argumentele uh, noastre. De succes pentru evenimentul de mâine. Colega mea, Florența, va fi prezentă la acest eveniment și sper că uh, feministe în curând se vor regăsi și în cadrul DigiTrade. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Florența, mă rog. Sì, ovviamente eh, mi unisco all'auspicio și eu am aceeași speranță ca și Malin. Suntem amândouă foarte hotărâte uh, să promovăm acest angajament politic și anume de a face politica comercială a Uniunii Europene și a Comisiei mai sensibilă la problemele de gen. Dar ne dăm seama și de dificultatea acestor uh, uh, eforturi și, bineînțeles, nu fac decât să mă uh, să, să, să spun și eu că îmi pare foarte rău că Comisia FAM nu va fi prezentă mâine. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul, mulțumesc și reprezentanților Comisiei și aș dori să participe cât mai mulți colegi la acest raport, nu doar uh, deputați din cele două comisii competente și din comisiile care vor trimite avize, ci și, în general, să participe la acest raport și experți, actori interesați și, în general, femei și bărbați implicați în uh, politicile comerciale și în acordurile comerciale. Vreau să mulțumesc pentru propuneri uh, colegilor și voi răspunde acum la anumite întrebări și observații interesante ale colegilor. Sunt absolut de acord cu colega Beghin în legătură cu nevoia de a ne gândi mai mult la impactul politicii comerciale asupra vieții femeilor aici în Europa, dar și asupra modului în care femeile întreprinzătoare pot să contribuie uh, cu propuneri de forme de Uh, colaborare la politicile comerciale cu o sensibilitate de gen. Consider de asemenea, așa cum se spune adineauri, că trebuie să avem o abordare cât mai apropiat de datele și studiile din uh, sectoarele respective. Eu uh, Cred că, însă că trebuie să depășim ceea ce consider eu că este o abordare ideologică și anume um, această ecuație că cu cât avem mai mult uh, liber schimb, cu atât avem mai multă bunăstare pentru ambele genuri. Eu nu cred că e așa. Nu cred că este o abordare care vine de la sine și cred că trebuie să stabilim obiective comune Drepturile femeilor sunt drepturi fundamentale ale omului și trebuie pe cât posibil să creăm instrumente pentru ca acestea să fie aplicate obligatoriu în acordurile comerciale. Cred de asemenea că studiile de impact, evaluările de impact esante și expost sunt foarte importante și sper pe cât posibil că cei care vor lua parte la Dezbaterea privind acest raport vor sprijini această idee. Așa cum a spus Marin, prima reuniune a raportorilor din umbră va avea loc pe 27 iunie de la ora 11 la ora 13. Sperăm că dialogul inițiat între cele două comisii uh, în jurul acestui raport uh, va fi uh, din ce în ce mai relevant ca și conținut și uh, că relația cu grupul de, pentru mainstream-ul de gen uh, vom avea o relație constantă. Mulțumesc! Thanks a lot. So this concludes... Mulțumim foarte mult. Aici se încheie discuția noastră. Mulțumim pentru această dezbatere interesantă și, bineînțeles, mulțumim pentru prezență, domnule vicepreședinte. Acum, conform uh, programului nostru, urmează o altă reuniune comună a celor două comisii pe 10 octombrie și cred că avem un proiect de raport pentru atunci, nu așa? Deocamdată avem uh, doar documentul de lucru. Mulțumim încă o dată. Acum uh, două minute de pauză ca să putem relua la ora 4.